corespunde sau nu seturilor noastre de valori. Dacă da, doamnă comisar, trebuie să aflăm acest lucru cât mai repede posibil. Grazie per... Mulțumesc. Din partea verzilor, domnul Sargentini, pentru 2 minute 30. Dank u, voorzitter. En laat ik beginnen met het ook bedanken.